17 însă nu s-au făcut astfel de solicitări, deci se consideră aprobat subiectul respectiv. În al doilea rând, este vorba de recomandări privind politica de comisie regională și Comisia de Transport, Comisia Regii și Tran. Aceste comisii au decis să nu aducă obiecții la actele delegate anunțate ieri la începutul sesiunii conformitate cu articolul 87.10, alineatul 10, cele două, uh, cum, uh, cele două acte delegate sunt considerate aprobate și vor fi publicate mâine împreună cu celelalte uh, texte aprobate. Trecem acum la raportul delvo Mansky referitor la cadrul pe